care să fie mai mulți bani decât niciodată în bugetul UE. Democrația însă trebuie să țină cont și de sentimentele oamenilor care uh, trebuie să influențeze deciziile ce le vor afecta viața, ca un principiu al subsidiarității esențial. De aceea v-aș sugera să uh, treceți uh, pe, de pe pilotul automat pe manual și să respectați principiul subsidiarității și guvernele naționale să ia decizia dacă e mai bine ca deciziile să se ia la nivel național sau la Bruxelles. În felul acesta s-ar putea să aflați că popularitatea guvernelor centrale și implicarea cetățenilor va crește în mod semnificativ, așa cum mă aștept să se întâmple și în Regatul Unit după ce vom fi plecat de aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Jdehovski din partea PPE. Ce să le spun eu acestor membri din partidul Brexit Party? Nu știu, spre deosebire de ei, poate că eu mă duc pe la agenții, de pildă, știu cum funcționează, știu exact ce face Uniunea Europeană și deși sunt pentru o reformare a Uniunii Europene, știu că acest buget se bazează pe un consens. Și consensul se bazează pe anumite propuneri ale Comisiei Europene, pe modificări, pe amendamente, pe observații făcute din partea statelor membre, a parlamentelor și din partea Parlamentului European. Eu nu trăiesc într-o bulă, spre deosebire de unii membri ai Parlamentului European care cred că suntem complet desprinși de cetățenii europeni. Spre deosebire de dumneavoastră, eu îi vizitez pe alegători, citesc rapoartele curții de conturi și știu că trebuie crescute fondurile și resursele uh, pentru agenții, GSA. Această agenție specifică poate juca un rol important, se ocupă acum de Galileo și de alte servicii spațiale. Dacă vrem, într-adevăr, să avem o transformare a acestei agenții, atunci avem nevoie mm, neapărat de aceste noi fonduri. Și de asemenea trebuie să facem față unor provocări noi ce țin de securitatea cetățenilor noștri sau care țin de relocuirea sistemelor de navigație sau alte capacități de care se ocupă această agenție. Deci sper să se găsească aceste resurse și sperăm că vom găsi un compromis care să fie bun pentru toată lumea. Aveți un uh, cartonaș albastru de la domnul Socol. Acceptați această întrebare? Da? Domnule Socol, vă rugăm. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Zdehovski, i-ați menționat pe colegii noștri de la Brexit Party. Am următoarea întrebare. De ce credeți că sunt atât de nemulțumiți? Dacă n-ar fi existat Uniunea Europeană, nici măcar n-ar fi avut posibilitatea să facă aceste declarații uh, față de opinia publică. De ce credeți că răspândesc dezinformare și minciuni, în contextul în care țara lor a beneficiat de tot felul de reduceri, uh, toți sunt nemulțumiți. De ce credeți că persistă această nemulțumire în rândul lor? Mulțumesc foarte mult pentru că puneți întrebarea. Nu am nevoie de nici 30 de secunde pentru a răspunde. Eu am studiat psihologia în Austria. Și am văzut că existau mulți multe cazuri de persoane frustrate, da. Frustrarea e un motiv <laughs> important și am studiat-o la cursurile de psihologie. Și uneori uh, se poate aplica acest, același diagnostic și <laughs> unor membri de aici. Deci frustrarea. Vă mulțumim, domnul Doice, are cuvântul acum de la PPE. Doamnă președinte, dragi colegi, unii spun că nu există un buget bun. Există doar un buget adoptat sau unul respins. Ei bine, dragi colegi, eu visez ca prin decizia de mâine, propunerea care este acum făcută, deci propunerea Parlamentului European pentru bugetul pe 2020, visez ca acest buget să fie adoptat. Prin urmare, v-aș ruga să sprijiniți această propunere de buget uh, în ciuda reticențelor și îndoielilor pe care fiecare dintre noi le poate avea. Deoarece, până la urmă, trebuie să știm că în propunerea Parlamentului sunt incluse inițiative și amendamente care prevăd o creștere cu aproximativ 3 miliarde de euro pentru bugetul pe 2020 în ceea ce privește politica de coeziune. Ei bine, e un pas înainte. Asta creează noi posibilități pentru a evita o situație ca cea din ultimul CFM, când au existat mari întârzieri la plăți. De aceea eu sprijin acest proiect de buget. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Kirțos de la PP. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă adresez colegilor britanici. Nu vă bateți capul cu cheltuielile naționale. Pentru că noi avem aici o regulă care spune că trebuie atinsă ținta de 3% în fiecare an. Dacă discutăm de 4-5% din VNB, atunci domnul Johnson a oferit instrucțiuni să sporească cheltuielile publice în așa fel încât să preîntâmpine nemulțumirea populară cauzată de procesul Brexit. Deci, uh, britanicii vor avea un obiectiv de 4-5%, noi 3%. Dacă ne gândim la ce a fost în ultimii 10 ani, e foarte clar că va fi nevoie de un efort suplimentar de finanțare. Eu cred că Consiliul trebuie să ajute Parlamentul în așa fel încât uh, să ajungă la un nivel optim bugetul. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul doamna Iarubas, PP. Gratulații la trudnego. Mulțumesc. Doamnă președintă, aș vrea în primul rând să îi felicit pe raportori pentru că au ajuns la un compromis foarte bun și sunt de acord. Uniunea trebuie să fie mai activă în domenii cheie de activitate pentru anul 2020. Prin urmare, bugetul ar trebui să crească cu 2,7 miliarde de euro față de proiectul bugetar prezentat de comisie. Noi am sugerat uh, 107 uh, miliarde de euro pentru a proteja programele importante Erasmus+, Plus, uh, ocuparea pentru tineri, IMM-uri, cercetare și dezvoltare, incluzând aici și proiecte de cercetare foarte importante pentru uh, cancer și tumori. Trebuie să uh, ajutăm și lupta împotriva febrei porcine africane și alte boli care au afectat foarte multe familii, chiar și în Polonia aș sugera aici un program inovator de monitorizare a internetului mm, întunecat, acel darknet, și să avem servicii care să-i protejeze pe cetățeni de activitățile uh, ilegale desfășurate

Următorul vorbitor, doamna Spiraki, de la PPE. Zic. Mulțumesc, domnule comisar, domnule Ettinger, stimați membri ai Consiliului. Dacă ne uităm la reducerile pentru 2020, vedem că ele afectează crearea de locuri de muncă, afectează banii din cercetare, garanția pentru tineret – precum și capacitatea EFSI de a crea un efect de pârghie cu alte fonduri. Apoi, dacă ne uităm la CFM, asta înseamnă că pentru următorul buget, 2000, pentru 2021-2027 ca perioadă de bugetare, va trebui să găsim cumva o marjă de compensare. Trebuie să găsim curajul pentru perioada următoare. Avem nevoie de tranziția justă, echitabilă. Este foarte important, de exemplu, pentru țări precum țara mea, Grecia. Trebuie să găsim deci sumele necesare pentru a combate schimbările climatice și alte obstacole de cheltuieli. Trebuie încă o dată să analizăm reducerile bugetare propuse și să utilizăm toate marjele de flexibilitate pe care le avem la dispoziție. Președinta, am terminat uh, discuția aceasta. La procedura Catch the Eye avem cinci vorbitori înscriși. Mai întâi... Domnul Ciuhodaru de la Socialiști. Domnule Ciuhodaru, aveți cuvântul

Mulțumesc. Comisia vorbește despre prioritizarea creșterii, vorbește despre importanța acțiunii climatice a tinerilor, a drepturilor omului. Însă creșterea permanentă nu e compatibilă cu acțiunile de combatere. Crește, avem mai multă creștere economică, cresc emisiile, dar nu se vor opri lucrurile. E o urgență, însă se vorbește, nu se trece la fapte, din păcate. Cred de asemenea că marjele bugetare ar trebui mobilizate mai mult. Nu e totul în regulă. Da, dacă lucrurile ar fi minunate, da, bineînțeles, nu avem nevoie de bani, dar iată, avem sărăcie, Oamenii trăiesc în sărăcie, micile companii pe întreaga um, zonă europeană, deci întreaga zonă a Uniunii Europene au mari probleme. Deci trebuie să facem tot posibil pentru a combate inegalitățile. Se vorbea despre drepturile omului. Da, o chestiune majoră. Dreptul de a avea un salariu care să-ți permită să trăiești, de a avea o locuință, de a avea îngrijiri de sănătate. De ce nu finanțăm asta mai mult? Vorbim despre valori europene, despre ajutorarea ONG-urilor. Asta ar uh, sprijini democrația și statul de drept. Statul de drept cu cei atunci cu întemnițarea catalanilor sau Julian Assange, care și el e în spatele gratiilor. Sunt prea multe neconsecvențe, elemente ce nu sunt coerente în abordarea dumneavoastră. Asta e problema. Mulțumim foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Sokol de la PPE. Hvala lijepo, gospođo potpredsjednice Climatske promjene, razvoj... Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte. Schimbările climatice, dezvoltarea tehnologică, migrația, toate problemele geopolitice, acestea sunt aspecte de care trebuie să se ocupe Uniunea Europeană pe viitor. Mă bucură faptul că Parlamentul are o propunere și sunt bucuros că această propunere este cea mai progresistă. N-am uitat nici de politica de coeziune, după cum n-am uitat nici de politica agricolă comună, ceea ce reprezintă baza solidarității și pe aceste fapte s-a clădit Uniunea Europeană și au fost ajutate state mai puțin dezvoltate, precum Croația, țara mea. De asemenea, Parlamentul a propus și o sporire bugetară în cadrul finanțării programului Orizont 2020, e vorba de un miliard de euro, și dincolo de toate aceste elemente avem nevoie de o distribuire regională a fondurilor. De exemplu, la Orizont 2020 există niște sume disproporționate îndreptate către țările bogate, unde infrastructura, țările bogate, mă scutați, unde infrastructura este oricum foarte dezvoltată și există un avantaj competitiv față de statele mai puțin dezvoltate. Eu cred că trebuie să nivelăm un pic uh, acest domeniu să creăm egalitate între statele membre prin politica de coeziune, în așa fel încât statele mai puțin dezvoltate să facă pași înainte și să le ajungă pe celelalte. Și asta prin finanțarea din Orizont 2020. Mulțumesc, domnul Marușețchi, SND. It's you. Yes, it's you. Da, chiar dumneavoastră. Mavrides, mă numesc. Mulțumesc. Noi ne dorim o Europa puternică, însă pentru asta trebuie să găsim și resursele necesare pentru ca această Europa să devină realitate. Lăsând deoparte cifrele, Domnule comisar, am auzit uh, apelul dumneavoastră în ceea ce privește proiectele și în ceea ce privește Turcia, uh, ceea ce oferă valoare adăugată pentru UE. Domnule comisar, dacă acesta Vă aduceți aminte când am început uh, ultimul mandat și dumneavoastră și eu eram prezenți și am discutat despre acest lucru. Asta s-a întâmplat în urmă cu 5 ani și spuneați că nu este posibil să o facem, dar până la urmă am făcut-o și ce s-a întâmplat? Uh, taxele au subminat în continuare democrația în Afrim, în Siria de Nord, atacurile din uh, zona economică exclusivă a Ciprului de către Turcia și vreau să vă întreb dacă aceleași metode credeți că vor aduce rezultate diferite de data aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Mulțumesc! Da, spuneam că trebuie să ca cetățenii să aibă un impact asupra deciziilor pe care le luăm noi aici. Da, cetățenii au mm, suferit de pe urma constrângerilor din pactul de creștere și stabilitate. Da, să vorbim care sunt provocările demografice, de mediu, uh, lipsa cercetării și a inovării în Uniunea Europeană și multe alte domenii în care nu am reușit să investim. Nu neapărat Uniunea Europeană a da greș, ci guvernele naționale. Deci trebuie să existe obligație de a revalua modul în care privim investițiile în infrastructură, în dezvoltare și în domenii ale economiei pentru o dezvoltare pe termen lung. Pactul de creștere și stabilitate reprezintă un obstacol în calea investițiilor viitoare și cred sincer că bugetul Uniunii Europene este un aspect minor dintr-o provocare mai generală cu care trebuie să ne confruntăm. De aceea le cer tuturor să se uite cu atenție și să-și uh, uh, reevalueze poziția, deoarece guverne trebuie eliberate în ceea ce privește investițiile în educație, infrastructuri și în alte sectoare prin care Uniunea Europeană își uh, va spori dinamismul. Vă mulțumim! Acum îi dau cuvântul domnului comisar uh, Oettinger. Soia. Doamnă președinte, domnilor, doamnelor și domnilor, am notat toate întrebările, rezervele, argumentele critice pe care le-ați exprimat astăzi aici. Le dau ascultare și Vă promit că în următoarele ore, în următoarele zile, vom face o evaluare exhaustivă a ceea ce s-a discutat aici, ceea ce va fi baza unor propuneri de implementare care vor veni în zilele următoare. Parlamentul a făcut câteva amendamente. Mâine se va vota. După decizia dumneavoastră, vom vedea ce se poate face, pentru că propunerile Consiliului există deja. Vom face o evaluare pe conținut, deci. Apoi, în ceea ce privește rezervele și condițiile solicitate de Parlament, vom uh, analiza tot ceea ce ne-ați propus, în așa fel încât bugetul pentru 2020 să prevadă niște posibilități de rezerve. Am ascultat intervenția domnului Wallace. Mi s-a părut foarte interesant. Aș vrea să intru un pic în detalii. Se pune întrebarea dacă creșterea economică per se este proastă pentru schimbarea climatică. Nu știu zău. Eu, unul, îmi pot imagina o creștere economică europeană care să nu fie împotriva schimbărilor climatice, ba chiar să fie pentru combaterea acestora sau măcar să fie lucrurile neutre din punct de vedere climatic. Și aș vrea să intru și mai mult în amănunte. De exemplu, în ceea ce privește prestările de servicii, în ceea ce privește serviciile de sănătate, în ceea ce privește educația, dacă vrem să consolidăm educația, dacă vrem să consolidăm îngrijirea copiilor, toate aceste lucruri o să dea și creștere. Dar dacă investim în industrii care redau emisii, atunci nu vom ajunge prea departe. Deci întrebarea este unde trebuie să înregistrăm creșterea economică de care avem nevoie. În al doilea rând, dacă analizăm sectorul energetic și dacă vom fi mai mult pentru energia eoliană, de exemplu în Irlanda, așa acolo se poate, platformele eoliene au nevoie de oțel, aluminiu, cupru și beton. Și se pune întrebarea cum anume reușim să obținem aceste resurse unde sunt ele și cum sunt produse. În niște instalații moderne, super eficiente, prietenoase cu mediul, sau facem import de peste mări și țări la prețuri de dumping. Atunci vă întreb și vă cer, de fapt, să acceptați faptul că creșterea economică, creșterea PIB-ului nu este unul la unul legată de emisiile uh, de CO2 și nu înseamnă automat o creștere a acestor emisii. Nu uitați că în Europa a existat creștere în ultimii ani, dar emisiile de dioxid de carbon au scăzut. Nu suficient, dar ele au scăzut totuși. Decuplarea emisiilor de creștere economică este posibilă și asta prin fapte clar dovedite. Nu în ultimul rând, trebuie să vrem să avem creștere economică acolo unde avem regiuni europene subdezvoltate. Mă refer, de exemplu, la zonele rurale din Bulgaria, la estul Croației. Să obținem aceeași bunăstare acolo pentru, ca pentru cetățenii din Dublin sau din Stuttgart. Politica de creștere rămâne parte a infrastructurii noastre de coeziune. O decuplare aici mi se pare și uh, în acest domeniu foarte posibilă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Tilican are acum cuvântul în numele Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri, domnule comisar, domnilor și domnilor, am ascultat cu atenție argumentele prezentate în timpul acestei dezbateri aprinse și am luat act de părerile noastre diferite. Țin să le mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbră, președinților de comisii și președinților de grupuri politice pentru argumentarea dumneavoastră foarte clară. Da, au fost clarificate clar pozițiile dumneavoastră și prioritățile dumneavoastră și vă informa pe colegii la Consiliu. Așa cum a menționat cineva aici în timpul dezbaterii, e nevoie de doi pentru a ajunge la un acord. Da, așa e. Consiliul se va strădui pentru a se implica într-un dialog constructiv și pentru a ne permite tuturor să ajungem la un acord cu privire la bugetul pe 2020 în termenele stabilite de tratat. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Acum are cuvântul uh, doamna raportor Holmeier. Domnule comisar, stimați reprezentanți ai președinției în exercițiu, dragi colegi, în primul rând vreau să mă refer la cuvintele domnului Krah, care s-a referit foarte tare la competența națională comparativ uh, cu competența europeană, care înseamnă o înstrăinare față de cetățeni. Ați analizat un pic uh, rubricile bugetare pe care vrem să le consolidăm? Ați parcurs măcar o dată uh, documentele ca să vedeți că e vorba de promovarea unei strategii pentru cancer, că e vorba de cooperare la nivel academic, că e vorba de investiții în tehnologia cu celulele de hidrogen, sisteme energetice alternative, industria oțelului pe care a menționat-o domnul comisar, unde se face cercetare în așa fel încât emisiile de dioxid de carbon din industria oțelului să fie utilizate pentru ca în industria chimică să se obțină o materie primă, pentru a rezulta apoi o industrie neutră din punctul de vedere al carbonului. Mai concret de atât nu se poate și dacă credeți că efectele asupra climei nu vor fi unele benefice, atunci să știți că nu vom mai acționa noi, vor acționa alții și vom pierde. Acesta este obiectivul nostru, să fim moderni, competitivi, să fim orientați pe climă, să fim prietenoși cu mediul înconjurător, să facem cercetare în așa fel încât să fim competitivi la nivel global. Acesta este obiectivul pe care îl avem noi toți împreună. Este foarte important să găsim un numitor comun și, stimată președinție finlandeză, îmi doresc un lucru. Vă spun sincer, mai puține răspunsuri stoice, mereu aceleași și mai degrabă un angajament comun. Sigur că știm și noi că trebuie să fim dispuși la compromis, dar să mă iertați, într-un fel și Consiliul trebuie să se miște un pic în ideea de a obține ceva împreună, măcar milimetric. Și mi-aș dori foarte tare să reușim să facem acest lucru înainte de 15 noiembrie, pentru că Parlamentul și-a ales niște obiective, obiective care merită să fie discutate în așa fel încât împreună să reușim să transmitem un semnal puternic, în așa fel încât domnii de acolo de mai sus, britanicii, să nu uh, mai poată sublinea numai latura negativă. Au făcut-o și o fac mereu. Nu pot decât să le spun un singur lucru. Curtea Europeană de Conturi are în vizor Regatul Unit, pentru că există și acolo autorități naționale de audit și există rezerve mari față de felul în care nu sunt respectate standardele, de exemplu în țara Galilor. Deci n-aș vrea să punem problema astfel. Dacă sunt greșeli, da, vrem să le corectăm. Că o fi vorba de Regatul Unit sau altundeva, chiar și la noi în Germania. Dar în orice caz ce ne dorim este să avem un buget de bun simț, decent, să ne respectăm unii pe ceilalți și să fie un buget care să ne ajute să avansăm. Pentru mine asta este important. Mulțumesc. Președinta. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei raportor Gardia Sabal, două minute. Mulțumesc, doamna președintă. Doamna Holmeier a tras foarte bine concluziile acestei dezbateri. A subliniat uh, și faptul că dacă Vreuna dintre instituții a dat dovadă de flexibilitate în timpul negocierii, aceasta a fost Parlamentul și o vom face și pe viitor. Deci, uh, doar câteva secunde de comentarii, pentru că suntem oricum în întârziere. Vreau să mulțumesc doamnei Holmeier pentru munca sa la bugetul general și, bineînțeles, vreau să mulțumesc raportorilor din umbră care au participat la redactarea poziției noastre. Și este aproape un rămas bun, pentru că nu știm încă dacă vom negocia acest buget cu domnul Oettinger sau cu cel care va veni Comisiei după domnul Han, dar oricum vreau să mulțumesc în mod special domnului Oettinger pentru că am uh, petrecut împreună nopți lungi, întotdeauna cu o atitudine constructivă și uh, în ideea de a susține bugetul european și a explica cu date foarte concrete, de multe ori e nevoie de astfel de date concrete pentru a vedea care ar fi consecințele negative ale reducerii bugetare uh, pentru programe fundamentale. Mulțumesc încă o dată și sper să ne revedem în curând. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere pe care o declarăm închisă. Vom vota mâine. Înainte de a trece la următorul subiect de pe ordinea de zi, permiteți-mi să vă ofer câteva informări cu privire la ITRE Libe și Jurii. S-au făcut ieri în plenară câteva anunțuri și apoi nu au fost uh, depuse amendamente cu privire la listele de vot. bekezdése alapján ezeket a helyesbítéseket elfogadottnak tekintjük. Avem regula 241 și aceste modificări sunt considerate aprobate conform acestei reguli. Vă mulțumesc. Acum, pe ordinea de zi, avem raportul domnului Sarvama cu privire la descărcarea de gestiune pe 2017, Biroul European de Sprijin pentru Azil, EASO. Documentul A90011 2019. Înainte de a deschide discuțiile, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că pentru a interveni la Cash DI puteți depune o cerere electronică. Deci o puteți face prin folosirea carton, cartelei de vot és akkor ezennel megadnám a szót négy percben sarvamaa képviselőtársunknak. Cum minute. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, aș vrea să mulțumesc Curții de Conturi, Comisiei, agențiilor, rețelelor și Parlamentului, staffului de la Parlament, pentru munca excelentă uh, pentru această descărcare de gestiune pe 2017. Discutăm astăzi despre ultimele descărcări de gestiune pe anul 2017. Agențiile decentralizate sunt foarte vizibile în statele membre, au un impact direct asupra vieții zilnice a cetățenilor europeni și aceasta se întâmplă în mod special cu uh, agenția EASO. Criza refugiaților a zguduit din temelii Europa începând cu 2015 și chiar și din punctul de vedere al statisticilor, acum vedem că criza este oarecum controlată, însă aceasta a pus o presiune asupra sistemului de azil care trebuie reformat pentru a evita noi crize pe viitor. Și tocmai de aceea banii cheltuiți din bugetul european trebuie să fie utilizați în mod eficient și orice fraudă cu acești bani trebuie să fie evitată. Din păcate însă, în cazul EASO, acest lucru uh, nu s-a întâmplat în anul 2017. Curtea de Conturi Europeană a dat uh, un aviz negativ în ceea ce privește fiabilitatea conturilor, regularitatea și legalitatea operațiunilor uh, secundare pentru toate agențiile în 2017, cu excepția plăților făcute din partea agenției EASO. Și regretăm această opinie adversă dată de către curte pentru EASO. Chestiunile aveau de-a face în special cu contractele de achiziții publice, cu uh, contractele și așa mai departe. Iată de ce în martie 2019 Parlamentul European a hotărât să amâne uh, descărcarea de gestiune pentru directorul executiv al EASO pe anul financiar 2017 și să amâne finalizarea conturilor pentru acel an. Pe măsură ce autoritatea uh, de descărcare de gestiune, Comisia de Control Bugetar, a propus cu aproape unanimitate să refuze descărcarea de gestiune pentru anul 2017 pentru EASO. S-a ținut cont de mai multe elemente, printre care, în primul rând, rezultatele OLAF în ceea ce privește uh, neregulile în contractele de achiziții publice, utilizarea frauduloasă a fondurilor europene, abuzul de poziție, probleme cu resursele umane, încălcarea regulilor de protecție a datelor, hărțuire și comportament uh, nepotrivit față de staff. În al doilea rând, natura sistematică a neregulilor care au demonstrat uh, un sistem de control intern nepotrivit. 3. Rata combinată a erorilor, ajungea până la 7,7 milioane de euro, ceea ce reprezintă 10,3% din numărul total de plăți făcute de EASO în anul 2017. În plus, trebuie să subliniem că bugetul pentru anul financiar 2017 a fost implementat sub supravegherea uh, directorului anterior și deci acest raport se referă doar la acel an. Totuși, recunoaștem că noul management și-a luat un angajament clar în acest sens și s-au făcut progrese în ceea ce privește implementarea unui sistem de control intern. În concluzie, nu putem uh, uh pune sub semnul compromisului uh, o bună gestiune financiară pentru bugetul UE. Sper ca Parlamentul să nu o facă și uh, dacă ținem cont de uh, rezultatele uh, care au apărut pe anul 2017, refuzul descărcării de gestiune cred că este singura soluție posibilă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Are acum cuvântul în numele Comisiei Europene, 3 minute, domnul Oettinger. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, Domnul Sarvama a fost raportor și vreau să-i mulțumesc pentru munca sa. În ceea ce privește EASO și exercițiul bugetar 2017, raportorul a prelucrat foarte bine dosarul. Întâi și întâi, EASO joacă un rol cheie în domeniul politicii europene de migrație și în ceea ce privește consilierea statelor membre cu privire la politicile lor de migrație. EASO aduce o contribuție foarte importantă în ceea ce privește construcția unui sistem european de azil. Suntem în miezul problemei, vrem să întreprindem pași adiționali în așa fel încât EASO să poată juca un rol consolidat. Trebuie să ne putem baza pe încredere și pe solidaritate la fața locului. EASO este un partener pentru statele membre, le susține sistemele lor de azil, mai ales când e vorba de state care se confruntă cu un număr mare de cereri de azil. Iar în ceea ce privește stabilirea migranților, acțiune pe care o întreprind statele în mod voluntar, și acolo EASO este un bun partener. Trebuie să existe convergență în ceea ce privește sistemele naționale de azil și pentru asta EASO a creat niște norme cu privire la condițiile de primire, norme care ar trebui să fie valabile pretutindeni în Europa. Statele membre au dreptul de a utiliza know-how-ul de la EASO. De exemplu, în ceea ce privește stabilirea țării de origine. EASO este cel care poate furniza informații relevante în acest sens. Însemnătatea activității acestei agenții este motivul pentru care Comisia s-a plecat un pic asupra guvernării EASO și a luat foarte în serios problemele care au existat acolo. E vorba de autoritatea EASO, care rămâne prioritară. Noi, Comisia, urmărim din 2016 cu îngrijorare situația de la EASO. Susținem eforturile de bună guvernare care au fost întreprinse se dorește învățarea din greșeli și combaterea anumitor erori. În ceea ce privește recrutarea, achizițiile publice, plățile și conformitatea acestora, toate aceste lucruri trebuie să facă obiectul bunei guvernări. În ceea ce privește managementul EASO, l-am susținut activ, am făcut consiliere în așa fel încât să putem înlătura toate neajunsurile. Trebuie ca execuția bugetară, achizițiile publice, recrutarea să fie lucruri care se desfășoară fără cusur. În continuare vom urmări aceste activități și trebuie să ne fie foarte clar un lucru. Avem două feluri de agenții în Uniunea Europeană. Odată, agențiile executive, care acționează pe lângă comisie. Și apoi, avem agențiile descentralizate, care sunt înscrise în dreptul secundar european. Și, în cazul acestora, Comisia are o răspundere limitată. Răspunde mai ales Consiliul de Administrație, în care se află reprezentanții tuturor statelor membre. Comisia are doar două locuri în acel Consiliu. și răspunde, după cum vă spuneam, în principal managementul. Ei bine, aceste agenții descentralizate se află undeva în mijlocul triunghiului între Consiliu, Parlament și Comisie. Și pentru a avea o supraveghere propice în ceea ce privește respectarea funcțiilor, respectarea drepturilor, ei bine, această supraveghere nu este foarte clar delimitată. Aș vrea să ne mișcăm un pic la acest subiect, pentru că eu cred că în cazul agențiilor descentralizate trebuie ca lucrurile să se corecteze. Aceste agenții descentralizate joacă un rol foarte important și e nevoie de o supraveghere specializată, o supraveghere pe servicii și o supraveghere juridică. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Nu știu, să facă comisia toate aceste lucruri, rămâne încă de văzut, dar în orice caz trebuie să existe o autoritate care șapte zile din șapte, non-stop, să, se, să acționeze, să fie operațională, în așa fel încât să se garanteze ordinea și să existe o asumare a răspunderii. Pentru că dacă agenția însăși trebuie să corecteze neajunsurile, atunci e mai complicat. Cred că merită să ne gândim un pic la acest aspect, doamnelor și domnilor. Și aici ar trebui să fie sarcina noastră a tuturor să remediem lucrurile. Se lucrează acum împreună cu Consiliul de Administrație și s-a lucrat cu directorul interimar, ceea ce a dus la progrese importante. 48 din cele 61 de măsuri propuse au fost încheiate deja. Curtea de conturi a constatat niște neajunsuri și în baza acestor măsuri ele trebuiau corectate. Era vorba de ameliorarea procedurilor de achiziții publice, de controlele interne și de accelerarea procedurii de recrutare. În ceea ce privește recrutările, în 2019 s-au obținut progrese. Au fost făcute 100 de angajări din 105 cât, era, cât erau uh, prevăzute. Au fost ocupate 9 posturi de management. Și mai sunt doar vreo 6 posturi neocupate. Prin urmare, ne bucură faptul că doamna Gregory, noua directoare, a consolidat toată această muncă și ne bucură faptul că ea încearcă să implementeze pe deplin toate măsurile, în așa fel încât să fie redobândită încrederea în EASO. Comisia va urmări îndeaproape tot acest proces. Olaf a făcut un raport și, în baza acesteia, Comisia susține recomandările cu privire la rolul și răspunderea Consiliului de Administrație în această agenție. Obiectivul nostru comun va fi acesta de a da niște măsuri care să preîntâmpine repetarea situațiilor neplăcute din trecut. Comisia mizează în special pe conducerea actuală a EASO, în așa fel încât funcționarea agenției să fie garantată. Pentru asta stăm la dispoziția agenției. Vrem să ne aducem contribuția în așa fel încât provocările din domeniul azilului să fie combătute. Ne-am propus ca EASO să fie transformată într-o agenție de azil, agenție cu drepturi de pline. Astfel, cerem Parlamentului European și statelor membre să fie de acord cu propunerile noastre de modificare aceste propuneri să fie tratate cu prioritate, în așa fel încât să fie dată legislația necesară. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președinta. Dau acum cuvântul domnului Zdehovski. Dicui pe předsedající. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnule raportor, în primul rând, țin să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule Sarvama, în calitate de raportor, pentru munca foarte bine făcută și prezentarea dumneavoastră de astăzi a fost foarte bună. Ați descris cu multă claritate toate problemele. Eu am vizitat EASO în Malta acum 2 ani și am fost acolo și în 2017 și mi-aduc aminte de prezentarea făcută la agenție. Au arătat cum vor să se extindă uh, să-și asume noi sarcini și activități și atunci spuneau că vor să devină una din agențiile cele mai importante din Europa Și ce s-a întâmplat în urma acestui scandal? Agenția asta a fost călcată în picioare, practic, după acest scandal, deoarece ceea ce s-a întâmplat la agenția a fost scandalos. Asta e drept și trebuie să o spunem clar și răspicat nimic asemănător nu va mai fi niciodată acceptat din noi. Și țin să-i mulțumesc și Curții de Conturi și Olafului pentru faptul că au cooperat foarte bine pe marginea acestui caz. Din păcate, încă nu a fost finalizată um, ancheta din cauza capacităților insuficiente. Însă, totuși, în urma anchetei, s-au clarificat niște lucruri. E un memento mori pentru toate celelalte agenții. Alt, așa ceva nu se va întâmpla din nou uh, niciodată. Mulțumesc, doamna Volters, acum de la S&D. Um, the European Asylum Support Office is a key EU... Mulțumesc. Aceste agenții sunt un partener esențial pentru a face față problemelor migrației. Creșterea instabilității la frontierele UE a făcut ca migrația să fie una dintre principalele chestiuni politice și deseori, din păcate, o adevărată tragedie umană. Rolul EASO este unul foarte greu. Trebuie să coordoneze politicile între statele membre pe azil, trebuie să îmbunătățească nivelul de implementare a sistemului comun de azil european și să susțină statele membre care se află sub presiune, cum ar fi Grecia sau Italia. Și pentru ca EASO să realizeze toate aceste sarcini extrem de importante, are nevoie de susținerea noastră și, de, a, de fapt, are susținerea grupului nostru SID. Din păcate, din punctul de vedere al Comisiei de Control Bugetar, pe anul 2017 și în anii anteriori s-au constatat mai multe nereguli. Nereguli care au avut loc atât din punctul de vedere al managementului pentru staff, cât și în ceea ce privește plățile, astfel încât SCD nu poate vota mâine pentru descărcarea de gestiune pe 2017. Acestea fiind spuse, ținem să atragem atenția și asupra îmbunătățirilor uh, făcute la nivelul EASA după schimbarea managementului, un nou director executiv care a făcut progrese considerabile pentru a face față problemelor din trecut și pentru a implementa măsuri corectoare pentru viitor. Noua directoare merită toată susținerea noastră pentru implementarea acestor măsuri și de aceea mă bucură faptul că rezoluția care se va vota mâine subliniază toate aceste progrese făcute. Dacă ținem cont de ritmul actual al progreselor la EASO, probabil că în curând va, da, va depăși această pagină a trecutului și vom putea din nou susține politicile de azil în Europa. Sper să putem trece mai departe, pentru că e clar că avem nevoie de EASO ca un aliat esențial pentru a face față provocărilor de migrație comună și pentru a evita alte tragedii omenești la frontierele noastre. Mulțumesc!

nu pot fi practici acceptabile nici repetabile atât la easo cât oriunde altundeva în instituțiile uniunii europene. vă mulțumesc. mulțumim stimată colegă. are acum cuvântul doamna von kramon taubardell. Mulțumesc, domnule președinte dragi colegi Uniunea Europeană are nevoie de uh, un birou european pentru sistemul de azil eficient. Noi, membrii uh, Parlamentului, ne așteptăm ca toate instituțiile să respecte regulile financiare și etice ale Uniunii și vreau să mulțumesc uh, noi directoare a EASO, Nina Gregorea și echipei sale pentru munca făcută până acum. Au un plan de acțiune cu care au uh, făcut deja foarte multe progrese, așa cum au menționat colegii. La momentul actual se trece printr-o uh, perioadă de creștere, atât din punctul de vedere al bugetului, cât și din punctul de vedere al staffului. Aceștia au nevoie de susținerea celorlalte instituții pentru a deveni agenția de care noi avem nevoie, o agenție care să-și realizeze sarcinile și să susțină autoritățile competente din statele membre, din țările terțe și solicitanții de azil care vin în Europa căutând ajutor. Dacă ținem cont de ce fel de agenție ne dorim, e clar că nu putem acorda în descărcarea de gestiune pentru anul 2017. Aștept însă să ajungem în martie 2020 pentru a acorda această descărcare de gestiune. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Cus. Domnule președinte, domnilor și domnilor, aș vrea să vă aduc aminte care este subiectul. Descărcarea de gestiune pe 2017 pentru EASO. E vorba de acest birou de susținere, nu este vorba despre valori uh, existențiale, nu este vorba că vrem să închidem EASO sau orice altceva. Deci nu trebuie transmise mesaje apocaliptice. Pe mine mă surprind aceste mesaje. E vorba strict de un exercițiu de descărcare de gestiune și dacă bine am înțeles eu regulamentul bugetar, descărcarea de gestiune se referă la realitățile financiare, la cheltuieli, la venituri și așa mai departe. Și acolo, în mod clar pentru anul 2017. După cum a spus și raportorul, s-au înregistrat s-a înregistrat faptul că peste 10% din fonduri au reprezentat nereguli. Deci și numai în baza acestui fapt, faptul că acest procent a însemnat că anumite fonduri au fost înstrăinate, reprezintă un motiv să nu acordăm descărcarea de gestiune. Problema este foarte ușor tranșată. Mulțumim. Are cuvântul domnul Cernețchi. Panie președinte, panie comisarul, șoamni pani... Mulțumesc. Domnule comisar, domnilor și domnilor. În primul rând, vreau să mulțumesc domnului comisar pentru cooperarea pe care am avut-o. Dumneavoastră aveți o personalitate puternică, întotdeauna veniți cu propria dumneavoastră părere și e de apreciat uh, în momentul în care mulți politicieni nu mai au astfel de păreri. Și acum pe conținut. Ne aflăm într-o situație de-a dreptul extraordinară. Este extrem de rar ca un director executiv să fie dat afară sau că trebuie să își depună demisia la o agenție atât de importantă o agenție care uh, are sarcini extrem de importante, pentru că e vorba aici de refugiați, de migranți, o chestiune esențială pentru foarte multe persoane, chiar uh, pentru cei care nu se interesează prea mult de politică. De aceea nu e de mirare că foarte multe persoane se ocupă acum de acest dosar și pot să spun că bugetul pe acest an a fost implementat, însă aceasta ne arată că cei care vorbesc uh, cel mai mult, uh, cei care uh, spun altora ce trebuie să facă, au și ei păcatele lor. Are cuvântul domnul Urban Crespo. Eh. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai am venit din tabăra de refugiați de la Moria, de pe insula Lesbos. M-am dus acolo ca să văd cât de greu e să cere azil, de fapt, și să văd cât de gravă e situația încălcării drepturilor omului și organizațiile sociale vorbeau foarte mult de rolul pe care îl joacă EASO. Faptul că nu plătește la timp, faptul că nu au capacități administrative, faptul că personalul nu prea e pregătit, uh, au crescut uh, funcțiile agenției, însă în mod sistematic sunt uh, refuzate solicitările pentru sirieni și irachieni, o practică care este discriminatorie față de anumite naționalități de solicitanți și care face parte din strategia europeană de externalizare a controlului la frontiere. EASO e practic un executant al acestui acord al rușinii încheiat cu Turcia și menține această necropolitică practic față de migranți. Doamnă și domnule, avem nevoie de un EASO care să funcționeze pe baza drepturilor omului și care să nu fie în serviciul obiectivelor securitare ale politicii externe ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Herr Lagos, Ioannis. Domnul Lagos acum are contul de la neafiliați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Problema legată de EASO este una foarte importantă. Practic spune multe despre afacerile care au ajuns să se învârtă în jurul politicii de migrație. Sumele de bani care sunt canalizate înspre acest domeniu sunt impresionante. Nu este suficient uh, să dăm aprobatori din cap și să oferim bani. Realitatea este că sunt ONG-uri și alte grupări care fură din resursele Uniunii Europene. sunt sume importante și este foarte important să nu ne oprim aici. Ar trebui să prezentăm aceste probleme și procurorului european pentru că țara mea, Grecia, se confruntă acum uh, cu niște probleme serioase. Sunt multe ONG-uri care sunt implicate și sunt mulți care au făcut infracțiuni și ei trebuie să răspundă în fața justiției. Mulțumesc. Trecem acum la ceilalți vorbitori înscriși la cuvânt. Domnul López Aguilar. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Comisia LIBE, pe care am onoarea să o prezidez, a susținut um, implementarea și înființarea acestei agenții EASO pentru sistemul comun de azil pentru că aceasta oferă antrenament și niște instrumente practice care se bazează pe cunoașterea datelor, ceea ce este important pentru a diferenția adevărul de minciună. Problema gestiunii comune a azilului și a solicitanților de azil este extrem de importantă. Însă, în același timp, Considerăm că este inadmisibil uh, blocajul general al regulamentului pentru EASO la nivelul Consiliului, care este incapabil să deblocheze reforma sistemului comun de azil. Cerem Comisiei să susțină deblocarea acestui pachet uh, azil. Pe de altă parte, Curtea de Conturi a semnalat nereguli la descărcarea de gestiune pe anul 2017 și 2018 la EASO, la uh, achizițiile publice, unde nu se poate accepta nicio neregulă. Deci așteptăm ca planul de guvernanță al EASO să dea dovadă de transparență, așa cum uh, se așteaptă întotdeauna la comisia noastră, Comisia Libe și asta în schimbul sprijinului pe care vi l-am oferit întotdeauna până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, Bernhard Zimnock. Mulțumesc, domnule președinte. Politica de azil a Uniunii Europene este o catastrofă, iar EASO este o mașină de tocat bani. După cum rezultă din acest raport, nu avem nevoie de o agenție pentru chestiuni de azil, avem nevoie de o agenție pentru returnări. În loc să mai risipim bani, ar trebui să îi folosim pentru a proteja frontierele externe europene, în așa fel încât migrația ilegală să ajungă la zero. În lumina a ceea ce se întâmplă acum în Siria, unde e război, cred că trebuie să asigurăm protecția la frontieră. Sunt teroriști care vor să vină în Uniunea Europeană. Ei nu mai trebuie să